Please take your seats. We want to start. Please, please take your seat. Vă rog frumos să luați loc, pentru că va trebui să începem. Se siamo pronti a cominciare, prego. Vă rog frumos, dacă sunteți gata, haideți să începem. Vă rog frumos să luați loc. Domnul Kerins, luați loc. Dacă sunteți de acord, v-aș propune să testăm consolele mai întâi. Cine este pentru? A, împotrivă? Abțineri? S-a deschis votul? Iată, s-a deschis votul. Testăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Hanno votato tutti? A votat toată lumea, vă rog? A votat toată lumea? Redeschidem votul, să sperăm că toată lumea va fi în măsură să voteze. Testăm, s-a, încheiat votul. De, doar de probă. Testăm să vedem dacă funcționează sistemul corect. Bun, avem un vot. Și putem să procedăm imediat. Trecem la vot după care ședința noastră va, uh, colegul Federley va prelua președinția pentru dezbaterile care sunt prevăzute pe ordinea de zi. Un punct de procedură? Da, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că, având în vedere de fapt, faptul că raportul meu a fost rescris cu niște amendamente care l-au modificat, eu uh, nu voi vota pentru, dacă aceste amendamente sunt acceptate de către o majoritate. N-am să votez pentru propriul meu raport și aș dori chiar la un moment dat ca numele meu să fie retras de, de, din raport. Mulțumesc! Bun. Am uh, înțeles și ascultat uh, intervenția dumneavoastră, se notează și acum vă propun să trecem la vot. și vom vedea la finalul acestui vot ce și cum. Bun, lista de vot e un pic cam lungă, sunt multe voturi în bloc și cred eu că putem să fim rapizi și eficienți. Mai întâi, amendamentul 63 și amendamentul 64, ambele împreună în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65, 66 sunt caduce, trecem la 70. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Am... Chiar dacă e de vreme, vă rog să ridicați mâinile sus și nu doar coordonatorii. Bun, 67 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 71 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, mi se pare. Bun, se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Nu se adoptă? Bun, vreți să verificăm? Nicio problemă, verificăm. Trecem imediat la un vot electronic. Verificăm. 73 s-a deschis votul. Deci, 73. Maria, Marisa Matias. S-a închis votul și amendamentul este în mod clar respins. Îmi cer scuze. Amendamentul 74. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 75. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76. 75. Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul. Ce s-a întâmplat? Bun, amendamentul se adoptă. Amendamentul 76. Două părți. Prima parte. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, la 76, pentru, împotriva, abțineri. Facem o verificare electronică. Votăm electronic pentru a fi siguri. S-a deschis votul la 76, partea a doua. S-a închis votul și cea de-a doua parte se adoptă. Amendamentul 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Respinge. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. IMCO 3 Solicită cineva o verificare la 85? Bun, verificăm 85. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul și amendamentul este adoptat. Acum, IMCO 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86, 87, 88 în bloc. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 90 și 89 sunt caduce. Acum 92 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 93 și 94 împreună pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 95, 96, 97 sunt caduce. 98 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 100 și 101 în bloc. Nu înțeleg. Ce înseamnă asta? Ce vreau să spuneți? A, mai rar? Bun, amendamentul 100 și amendamentul 101 în bloc. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 102 caduc. 104. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 103 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 105 pentru. Împotriva. Amendamentul 103 pentru împotriva abțineri se adoptă. A fost adoptat 103. Vreți să facem o verificare electronică? 105 pentru, împotriva, abțineri se respinge. În bloc 106 până la 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. LIBE 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117-118 în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119-120 caduci, 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, cred eu, dar verificăm 121, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 123, 124, 125 în bloc pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 126 caduc, 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127, 29, 129, 130 în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131, 132, 133 în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134, 135, 136 pentru, în bloc pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 138 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 139, 140, 140 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 141, 142, 143 în bloc, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. De la 146 până la 152 sunt ca în bloc. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 145 și IMCO 7 în bloc pentru împotriva abțineri se adoptă. 144 pentru împotriva abțineri se adoptă. 147 pentru împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru împotriva abțineri se adoptă. Lib Libe 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 153, 154, 155 în bloc. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ca 156 e caduc, 157, 159, 161, 162 în bloc, pentru împotriva abțineri se adoptă, 158 pentru împotriva abțineri se respinge, 160 pentru împotriva abțineri se respinge. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 6 pentru, împotrivă, abțineri, cred eu că se respinge. Și acum 164 și 165 împreună, pentru împotriva abțineri. Cred că se adoptă. Sunt chestii, verifică. Per... Dacă nu cere nimeni să verificăm, trecem la 166, care este caduc. 167. Ba nu trebuie să votăm totuși 166. 166, 107, 168, 169, deci la 7 la 9 în bloc. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 170 este caduc. De la 171 până la 176 în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 172. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 cine este, și 179. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 este caduc. De la 182 până la 186. 4 amendamente în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. IMCO 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. IMCO 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 181. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 183. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 187. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 188. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 189 până la 191. 3 amendamente în bloc. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 192 este caduc. 193. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 194, 95, 96 în bloc. 3 amendamente. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 197 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 198 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Sunt caduci 199 și 200. Trecem la 201 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 202 cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Este caduc 203, trecem la 204, cine este pentru, împotriva, abțineri Se adoptă 205, 206 împreună, 500 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Sunt caduce 207, 208. Trecem la 209. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 210. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 211. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 212, 13 și 14. Trei amendamente în bloc. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se se adoptă, 215 cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 216, 17, 18 împreună cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, sunt caduce 219 și 220. De la 221 până la 223, cele 3 împreună cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, este caduc 224, 225 cine este pentru, împotriva, abțineri, se, ad- se respinge. 226. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 227. Cine este pentru, cine este împotriva, abțineri, se adoptă. 228, 229, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 230, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 231 cine este pentru, și 32 în bloc, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 233. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 234, 35, 36 împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 237 este caduc. 238. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 239. Cine este pentru, cine este împotriva, cine se abține, se respinge. 240, 41, 42 împreună. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 243 este caduc. Vot în bloc. 244 până la 251. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 4. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 5, 7. Eh, Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Inco 5. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 252. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Se adoptă. 253 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 254 pentru, împotriva abțineri se respinge, 250 s-a cerut o verificare la 254. Ashley Fox și mai departe. S-a deschis votul electronic. Votați, vă rog. S-a închis votul. Da, întotdeauna este mai bine să verificăm. Se respinge în mult clar. 255 cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 256 cine este pentru, împotriva abțineri. Aici cred că trebuie să verificăm. Cred că este respins, dar trebuie să verificăm electronic. La 256 s-a deschis votul. Nu funcționează? Am deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Bine că am verificat, pentru că m-aș fi înșelat. 257. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 258. 257 se adoptă. Acum trecem la 58. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 259. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 260. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. În bloc 2, 3, 4. Cine este pentru, împotriva, se adoptă. 5. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. De la 6 până la 15. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 7. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se, adop- se respinge. 9. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? La 9 vreți o verificare? Vă asigur că se respinge. O facem dacă vreți. Dar se respinge. Trecem la 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. La 10 s-a deschis votul electronic. Vă rog. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. De la 17 la 19, 16 eh, la 19, împotriva cine este pentru, împreună, împotriva abține, se adoptă. De la 20 la 24, în bloc, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. De la 25 la 28 în bloc, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 29, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 31 până la 33 în bloc. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. De la 35 la 37. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 38. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 39. Cine este până la 41. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. 42. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă de la 43 până la 45, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De la 47 până la 49, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51, 52 53 împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 caduc. Votăm 55. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 57 împreună. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Sunt caduce 58 și 59. Acum votăm în bloc de la 60 la 62. 3 amendamente. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Libe A. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și am trecut la votul final. După cum a spus domnul Schaffhauser, în ceea ce privește retragerea numelui său uh, de pe întregul raport, dacă se adoptă anumite amendamente, e bine, eu cred că acum el și-a retras practic numele de pe raport. Acesta este rezultatul în lumina rezultatului votului. Dumnezeu a anunțat acest lucru la început și raportul atunci va fi înaintat plenare fără numele raportului. Acum am deschis votul final. Vă rog să votați. S-a deschis votul, uh, s-a închis votul, adică. Se adoptă 46 pentru, 7 împotriva. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Îi mulțumesc domnului Schaffhauser pentru faptul că ne-a ajutat cu uh, deznodământul. Vom trece cu acest raport la plenară și acum uh, la prezidiu va fi domnul Frederic Federley. So, dear colleagues, let us continue with the agenda. Stimați colegi, haideți să continuăm cu ordinea de zi. Votul a decurs uh, foarte, foarte bine. A fost un pic mai greu de urmat uh, din când în când, dar cu siguranță am economisit foarte mult timp. Vă mulțumesc pentru faptul că îmi permiteți să prezidez ultima parte a întâlnirii noastre de grup. În primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. Dorește cineva să ia cuvânt în ceea ce privește ordinea noastră de zi pentru astăzi? Văd că nimeni nu se înscrie, înseamnă că am adoptat ordinea de zi. Trecem la anunțurile președintelui. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că domnul Hans Olaf Henkel ne-a cerut în ceea ce privește punctul 8 să amânăm acest punct, practic, ca punctul care se referă la standardele europene. Noua dată este 6 februarie pentru acest uh, aviz. Trecem la punctul 3 adoptarea procedurilor verbale ale reuniunilor din 26 septembrie, 12-13 octombrie și 90 noiembrie 2016. Sunt comentarii? Nu cere nimeni cuvântul. Se adoptă. Trecem la planul de acțiune 2016 pentru UE, planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016, raportoare pentru aviz doamna Angelica Blinar. Comisia a publicat o comunicare în 2016 um, intitulată Planul de acțiune al UE pentru e-guvernare 2016-2020. IMCO este um, Comisia de Fond, dar ITRE este asociată conform regulii 54, ceea ce înseamnă că avem competențe specifice pentru anumite părți din acest raport. Astăzi analizăm uh, avizul doamnei Mlinar, dezbaterea va avea loc în decurs la maxim 40 de minute. Vom începe cu raportorii, apoi cu raportorii din um, raportoare, apoi cu raportorii din umbră, apoi membrii au câte un minut la dispoziție pentru intervenție, apoi vom la cuvântul comisiei și apoi raportoarea va lua din nou cuvântul. Doamna Mlinar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Dezvoltarea e-guvernării este un element esențial din strategia pentru piața unică digitală și ajută la îmbunătățirea eficienței, la scăderea costurilor și a birocrației pentru afaceri și pentru cetățeni. De aceea eu salut planul de acțiune al Comisiei pentru 2016-2020. Avizul meu se concentrează pe chestiunile cele mai importante pentru ITRE, pentru Comisia noastră ITRE și pentru care avem noi competențe exclusive sau comune cu IMCO, conform regulii 54 din regulamentul de procedură. Un element important este că trebuie să ne asigurăm că avem un cadru sustenabil pentru o durată, pentru o durată care se extinde și după 2020. Avem nevoie să garantăm sustenabilitatea inițiativelor deja în, de, în derulare, de exemplu, elementele esențiale din uh, facilitatea ISA 2 sau Connecting Europe. De asemenea, în avizul meu mă concentrez pe deschidere, pe Uh, ușurința utilizării, pe adaptabilitatea serviciilor de e-guvernare. Toate aceste elemente sunt cheie. Ne confruntăm cu tehnologii care evoluează foarte rapid, big data, internetul lucrurilor și cloud computing și trebuie să ținem seama mai bine de toate aceste aspecte în momentul în care vorbim de e-guvernare, pentru că și acest domeniu trebuie să țină pasul cu dezvoltarea tehnologică. În plus, open data este un element important pentru asigurarea unor servicii de guvernare bune și sigure, deci care să fie disponibile în mod sigur pentru uh, utilizare de către părțile terțe. În acest domeniu sunt importante parteneriatele public-privat și ele pot uh, veni cu soluții noi și inovatoare în acest sector. Dar nu trebuie să uităm că dacă dorim să avem un plan de acțiune orientat spre viitor, trebuie să respectăm anumite precondiții înainte să punem în aplicare anumite acțiuni. În primul rând este vorba de rețele de, telecomunic- de telecomunicare super, super rapide, broadband super rapid și dezvoltarea serviciilor de telecomunicații. Un alt aspect important este actualizarea serviciilor de guvernare de către cetățeni, adică adoptarea acestor servicii de guvernare de către cetățeni, pentru că în multe state membre cetățenii nu folosesc e-guvernarea. Trebuie să ne asigurăm că serviciile de e-guvernare sunt prietenoase cu utilizatorul și răspund cerințelor utilizatorului. De aceea eu cred că instituțiile europene trebuie să dea un exemplu pozitiv de urmat eu salut ambiția Comisiei de a dezvolta, de a-și îmbunătăți uh, nivelul de digitalizare din propriile instituții. Și eu cred că și celelalte instituții, cum ar fi Parlamentul European, ar trebui să preia frâierele, frâiele acestei transformări digitale. Acestea fiind spuse, de-abia aștept să vă ce amenamente aduc uh, colegii mei și sper că vom putea colabora în mod constructiv în săptămânile care urmează și uh, să ajungem la un rezultat pozitiv. Bun, acum trecem la raportul din Trecem la doamna Sander de la PP. Aveți două minute. Mulțumesc, um, domnule președinte. În primul rând aș dori să-i mulțumesc Angelica Emlinar pentru munca excelentă pe care a făcut-o. Eu aș dori să adaug câteva lucruri, câteva idei care nu au putut fi introduse neapărat datorită formatului redus al avizului. După cum țineți minte, digitalizarea serviciilor publice este un avantaj pentru toată lumea. Permite economisirea de bani, creșterea transparenței și așa mai departe. De asemenea, permite și reducerea birocrației. Iar acest lucru este esențial pentru firmele noastre și mai ales pentru IMM-urile noastre. Dacă se aplică principiul odată pentru totdeauna, atunci economiile ar fi de 5 miliarde, potențiale ar fi de 5 miliarde de euro în întreaga Uniune Europeană. Voi mai insista pe anumite aspecte, de asemenea, încrederea este un element esențial pentru reușita acestui demers, de aceea securitatea infrastructurilor digitale este crucială. Un al doilea punct important pentru mine este incluziunea digitală administrația online nu trebuie să înlocuiască toată administrația offline în zonele rurale, de exemplu, dar și în rândul uh, anumitor uh, populații, în rândul vârstnicilor, de exemplu, în rândul persoanelor cu dizabilități, în rândul persoanelor care nu au competențele digitale necesare. Trebuie ca statul și administrația să fie prezente în așa fel încât să nu apară divergențe digitale. Aș dori să insist și asupra continuității serviciilor publice eh, pe plan transfrontalier și aș dori să insist și pe cooperarea transfrontalieră a administrațiilor. Sper să se pună în aplicare rapid un schimb electronic de informații vis-a-vis -vis de securitatea socială. Și în încheiere, domnule președinte, aș dori să insist încă o dată asupra importanței unor demersuri administrative accesibile și ușor de înțeles online – și aici insist mai ales asupra importanței multilingvismului. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Trecem la domnul sorină de la de Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe raportor pentru faptul că să o felic pe doamna raportoare pentru acest uh, aviz foarte bun. Eu am fost raportor pentru programul Square care încurajează interoperabilitatea. În raportul meu uh, s-a făcut referire la anumite proiecte importante și eu cred că Parlamentul European ar trebui să mizeze pe dezvoltarea unei platforme europene de referință un punct de referință în termen de interoperabilitate. Sistemele interoperabile sunt extrem de importante pentru că ele reprezintă pietrele temelie a întregului sistem. Fără un plan de acțiune digital pentru această platformă, ea este incompletă. Deci este extrem de important. Trebuie să definim prioritățile, a, prioritățile demersului nostru pentru această platformă și de aceea noi vom uh, veni cu amendamente în acest sens. Nu avem foarte mult uh, spațiu la dispoziție în acest aviz, deci trebuie să încercăm să facem ceva ca să consolidăm uh, administrația, să îmbunătățim serviciile oferite cetățenilor, de asemenea trebuie să oferim servicii centrate pe nevoile uh, persoanelor, nu pe aspectele pur tehnologice sau care să se centreze doar pe interesele întreprinderilor. La urmă, urmei, trebuie să găsim un bun echilibru între toate aceste lucruri. de deci să punem accentul pe găsirea de soluții la problemele persoanelor cu tehnologiile adecvate și uh, lăsând loc, bineînțeles, și posibilității de creștere a numărului de locuri de muncă. Trebuie să răspundem nevoilor cetățenilor, nu neapărat să ne concentrăm pe nevoile, doar pe nevoile întreprinderilor și pe cele mai uh, recente tehnologii. Cetățenii trebuie să poată accede la aceste servicii cu ușurință. Deci, în acest plan de acțiune, eu cred că am putea integra și un pachet tele de telecomunicații cu cele patru sectoare de intervenție pentru uh, broadband și pentru 5G și inițiativa Wi-Fi pentru Europa. Eu sunt raportor pe această inițiativă. Aici este vorba de creare de condiții pentru accesul universal în Europa la rețele broadband de calitate. Eu cred că avem uh, un fundament foarte bun pe care să lucrăm și mulțumesc. Mulțumesc! Mulțumesc. Deși avem destul de mult timp, aș vrea să vă încadrați în câteva minute ca toată lumea să poată vorbi. Vă mulțumesc oricum pentru intervenție. Nu văd raportul de de la ECR sau de la Verzi. Așa că trecem la GUE. Este doamna Matias. Aveți cuvântul, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc, domnule raportor, pentru munca sa. Cred că planul acesta de acțiune privind uh, guvernul electronică este foarte important din mai multe puncte de vedere. S-a spus acest lucru pentru că se evită o dublare a documentelor, se ajunge la procese birocratice mai puține și acest lucru trebuie să revedem și un element de inclusivitate. Am doar trei observații. Îmi dau seama de limitele care se impun în redactarea unui aviz, pentru că nu se poate acoperi totul, știu asta foarte bine. Însă, cred că ar fi foarte important să adăugăm, să consolidăm două elemente care, într-o oarecare măsură, deja se înțeleg de la sine din uh, text, dar care trebuie să fie un pic mai mult elaborate, în primul rând să fie un plan de acțiune mai eficient și mai inclusiv, pentru că aceste noi tehnologii mm, se regăsesc foarte bine în Europeană, însă accesul uh, nu este egal și trebuie să fim foarte atenți la această inegalitate a accesului. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea chiar are acces la rețele și, încă o observație, trebuie să menționăm și um, protecția datelor, securitatea datelor. Cred că și doamna raportor vorbește de acest lucru și ar trebui să fie elaborat și mai mult, să fim foarte atenți uh, ca, EU, ca legislația europeană în domeniul protecției datelor, care reprezintă un temei uh, legislativ foarte bun, să fie chiar um, aplicată și, în sfârșit, uh, aș mai avea um, o propunere pe fond, o să venim uh, cu amendamente. Sper să putem ajunge la un compromis cu domnul raportor. Este vorba de rolul parteneriatelor public-privat în acest domeniu. Cred că um, nu trebuie să primeze uh, interesele oamenilor de afaceri asupra celor ale cetățenilor și trebuie să se acorde cel puțin la fel de multă importanță PPP-urilor. Pentru că în felul acesta um, ar trebui să se evite cumva externalizările când vine vorba de consultanță. Cred că ar trebui să discutăm despre acest lucru în următoarele reuniuni. Mulțumesc! Urmează de la Uh, SND, unul dintre colegii noștri, domnul Blanco Lopez. Da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Este foarte important ca um, aceste schimbări care urmează după noile tehnologii să nu să ne facă și pe noi să ne adaptăm uh, administrația la aceste vremuri noi. Adică să fim mai eficienți, să reducem uh, povara administrativă, să fim mai puțin birocratici. Acestea sunt consecințe foarte uh, bune și pentru întreprinderi, pentru că se reduc foarte mult costurile, însă în același timp există și o importanță foarte mare pentru cetățeni. S-a menționat că aceste noi oportunități implică și riscuri noi, mai ales uh, cele legate de protecția datelor. Însă eu aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că progresele tehnologice nu trebuie uh, să alimenteze cumva um, o împărțire între um, zonele care au acces uh, mai bun la um, noile tehnologii și celelalte. Deci, uh, în orice activitate pe care trebuie să o facem noi aici, trebuie să ținem cont că această oportunitate să nu ducă la separări între cetățeni și între teritorii. Vă mulțumesc. Nu mai uh, este nimeni care să fi cuvântul, așa că putem să trecem uh, la uh, comisie care este reprezentată de DG Connect, domnul uh, Jean-François Juncker. Vă mulțumesc. Mulțumesc că mi a dat cuvântul, că mi-a dat ocazia să comentez uh, aceste, acest dosar. În primul rând, salut uh, activitatea Parlamentului cu privire la acest plan de acțiune. Ce s-a pregătit corespunde cu ce am văzut noi, uh, transformarea sectorului privat și uh, progresele din tehnologie și din uh, ICT pot să ducă la o modificare a modului în care um, acționează administrațiile și modul cum interacționează cu societatea. Suntem de acord de asemenea că este foarte important ca Comisia să dea un exemplu și să uh, Um, fie urmată și de alte instituții, pentru că cred că împreună putem să avem un impact destul de mare. Aș vrea să reamintesc faptul că noul plan de acțiune față de anteriorul are o dimensiune dinamică, în sensul că acțiunile care sunt definite astăzi în planul de acțiune vor fi uh, completate de niște măsuri suplimentare în special, o să creăm o platformă prin care să ne consultăm cu diferiții actori, cetățenii, um, companiile, astfel încât să putem să identificăm împreună cu statele membre și cu diferitele părți interesate, cu diferiți actori, noi măsuri pe care să le luăm astfel încât la final chiar să accelerăm transformarea administrațiilor publice. De fapt, acesta este domeniul de aplicare a acestui plan de acțiune. Așa că așteptăm cu interes dezbaterea dumneavoastră și vrem să participăm la discuții și vă mulțumim. Mulțumim și noi Comisiei pentru declarația făcută. Mergem acum din nou la domnul raportor pentru a încheia această discuție. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, foarte mult colegilor, uh, raportorilor din umbră care sunt de față. Cred că din cele ascultate aici putem uh, trage concluzia, sau eu ca raportor pot să trag concluzia că avem o ocazie bună să avem un aviz coerent, puternic și pot să vă informez, probabil că știți, termenul de depunere a amendamentelor este 17 ianuarie la ora prânzului. După aceea o să continuăm activitatea dumneavoastră și aștept cu mare interes cooperarea dumneavoastră în acest dosar. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi foarte mult, doamnă Linar. Cu aceasta am încheiat discuția noastră cu privire la planul de acțiune privind e guvernarea 2016-2020, votul în comisie pe 20 februarie și votul în plenară încă trebuie să fie confirmat. Cei care urmăresc acest dosar din diferite uh, foruri, suntem mult înaintea calendarului, deci uh, uh, vreau să vă asigurați că membrii dumneavoastră ajung la timp pentru punctele respective, pentru că suntem mult înainte. Trecem uh, acum la uh, reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră și noile obligații pentru statele membre pentru 2021-2030. Comisia a venit cu o propunere în iulie pentru o, un regulament de împărțire a eforturilor care stabilește niște uh, ținte de reducere a emisiilor pentru perioada 2021-2030. Acestea acoperă sectoare care sunt în afara Uh, domeniului ETS uh, și care reprezintă cam 60% din totalul emisiilor din Uniunea Europeană. Propunerea reprezintă o continuare a deciziei privind împărțirea eforturilor care stabilește niște ținte naționale uh, pentru statele membre în sectoarele non-ETS în perioada 2013-2020. Envi este Comisia de Fond și ITRE a avut un schimb de opinii asupra acestui subiect în noiembrie. Avem cam 30 de minute pentru această discuție și o să începem cum se obișnuiește, întâi dăm cuvântul raportorului, dacă este în sală. Știm că raportorul este pe drum. Așa că, în mod excepțional, ca să putem să mergem uh, mai departe, văd că sunt mai mulți uh, raportori din umbră, putem să... No, nu, că iată a venit, facem o mică pauză de un minut ca să se așeze. Știm cu toții că cele mai bune intervențiile ai atunci când vii pe fugă la o ședință. Well, The voting was uh, rather quick today and, and the intervention... Votarea a fost uh, rapidă și intervențiile au fost la obiect, așa că suntem înainte de suntem înainte orarului, așa că vă mulțumim că ați venit uh, acum. Vă dăm cuvântul pentru că sunt raportor la acest dosar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Știți, aveam un alt angajament la Comisia EMPI, însă iată că am ajuns și aici. Foarte pe scurt, cu privire la regulamentul acesta de împărțire a eforturilor, trebuie să spun că este un dosar foarte important care acoperă o mare parte a emisiilor totale ale Uniunii Europene de gaze cu efecte de seră și reprezintă un instrument esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Știm cu toții acest lucru. Propunerea de regulament uh, stabilește noi um, reduceri obligatorii pe care să le îndeplinească statele membre în perioada 2021-2030. Cât despre uh, activitatea Parlamentului European, ITRE vine cu un aviz pentru Comisia de Fond ENVI. Noi uh, încercăm totuși să avem o cooperare cu ENVI, cu colegii de acolo. Raportor este domnul Herbrandi și uh, noi, uh, bun, știm că ITRE și ENVI s-ar putea să aibă niște viziuni un pic diferite asupra uh, a acestui subiect, însă încercăm să existe un pic de coerență între cele două documente, raportul uh, ENVI și uh, avizul IDRE. Ieri am avut uh, o primă reuniune a raportorilor din umbră neoficială, informală, am făcut un schimb de idei, cum era de așteptat, există diferențe de opinie între diferitele grupuri politice, însă impresia mea a fost aceea că există bunăvoință din partea tuturor raportorilor din umbră și majoritatea punctelor problematice cred că ar putea să fie soluționate și uh, cred că vom avea cu această cooperare puternică cu raportorii din umbră un raport la final care să fie mulțumitor pentru majoritatea grupurilor politice și pentru majoritatea colegilor din Comisia ITRE. Vreau să menționez aici cinci domenii importante unde cred că avizul ITRE a trebuit să fie țintit, pe care să se concentreze. În primul rând, creșterea ambițiilor um, perspective pe termen lung a Uniunii Europene, pentru că um, propunerea Comisiei cred că nu este suficient de clară când vine vorba de raportul de, um, acordul de la Paris și angajamentele pe termen lung pentru decarbonizare. Trebuie să facem o trimitere la acest lucru. Încă o chestiune este punctul de plecare, pentru că se face cumva o traiectorie pentru acest regulament de partajare a eforturilor și pentru a se evita o creștere inutilă a bugetului privind carbonul și pentru a, avea o, pentru a evita o traiectorie un pic ciudată, noi stabilim ca punctul de plecare să fie un punct linear care să înceapă din 2017. Acest lucru corespunde cu abordarea Envy. Bine, încă nu este o poziție Envy, dar cam asta reiese din discuțiile de la Envy și din câte am putut să constat ieri, există un pic de sprijin și de la alte grupuri. În primul, o altă chestiune este mecanismul de flexibilitate. Cred că este partea cea mai dificilă, poate, din acest dosar cum să gestionăm mecanismul de flexibilitate, uh, cel uh, obișnuit, tradițional și cel nou uh, um, pe care îl propune propunerea. Rugăm să încheiați, pentru că se apropie de final cele trei minute. Bun, deci este e vorba de chestiuni care sunt foarte strâns legate, verificările conformității și revizuirea regulamentului și cred că aici ar trebui să propunem um, verificări uh, ale conformității mai uh, um, regulate, mai periodice și de asemenea vrem să ne asigurăm că există o revizuire pentru ca totul să meargă conform uh, planului. Mulțumim frumos. Îmi cer scuze că vă întrerup pentru că avem timp la dispoziție, dar știți că singurii mai nemți ca nemții sunt suedezi și eu am văzut că va expira timpul. Trecem mai departe la următorii uh, vorbitori de la diferitele grupuri politice. La, urmează domnul Sean Kelly de la PPE, două minute. Vă mulțumesc, domnule raportor. Felicitări Vreau să mulțumesc și comisiei. Cred că au venit cu o propunere destul de bună. Nu prea fac asta de obicei și mie mi-ar conveni să rămânem și la propunerea acestora. Cred că raportorul merge poate un pic prea departe și că acest lucru o să aibă efecte mari asupra eficienței din punct de vedere al costurilor și asupra economiei europene, când vine vorba de locuri de muncă și securitate. În primul rând, Toată lumea e de acord cu aceeași țintă uh, pentru 2020. Acum să ajungem acolo, aici nu suntem de acord. Dar cred că este foarte important că am căzut acord asupra țintei. Acest lucru se uh, corespunde și cu acordul de la um, Paris și cu Marrakesh. Punctele unde nu sunt de acord uh, cu raportul ar fi punctul de plecare. 2020, cred că este un punct de plecare, este ce propus de comisie. Domnul raportor spune 2017, mi se pare că e prea devreme, n-au timp statele membre să se adapteze și nu s-ar putea să... Uh, n-ar fi realizabil obiectivul și ar duce la sancțiuni. Apoi, la flexibilitatea de care vor ruga. Încă o dată, cred că comisia a propus uh, um, creditele LULCE să fie uh, 280 și noi vrea să fie 190. Cred că acest lucru o să aibă niște efecte negative foarte mari, mai ales asupra sectorului agricol. Este vorba de o marjă foarte mică în care se pot face aceste reduceri și, pe de altă parte, um, nu se um, asigura garantarea de plină. De asemenea, nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește flexibilitatea ETS. Comisia a spus 100 și el vrea 50. Eu, de fapt, aș pune să se crească valoarea, pentru că odată ce se economisesc aceste emisii, ce nu sunt um, produse, așa rămân. Și trebuie să ne gândim că s-ar putea să apară și să ținem cont de evenimente, de exemplu Brexitul. Dar trecută am avut uh, efecte negative și Brexit ar putea să aibă um, un astfel de efect la fel. Cu aceasta închei. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, comisiei. Bun, uh, mulțumim foarte mult. Uh, vedeți ce priceput este domnul uh, um, Kelly, că s-a încadrat în cele două minute. Așa ați uh, președintele liniștit. Mergem mai departe la grupul SND, doamna Bonafe. Proverò ad adottare anch'io la stessa strategia, così vediamo se riesco ad avere un po' più di tempo. Eh. Mulțumesc, doamna președinte. Am să încerc să trec în revistă rapidă această strategie pentru a câștiga timp. Vreau să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport și vreau să mulțumesc și pentru ședința de ieri. În mod clar e vorba de un dosar deosebit de important, un dosar care poate va contribui la strategia și la obiectivele pe care ni le-am fixat la Paris, în așa fel încât să ajungem la un model economic cu emisii scăzute am adoptat ETS în Comisia ENVI săptămâna trecută și dosarul acesta este foarte important pentru că e vorba și de sectoare care nu sunt acoperite de către schema ETS și e vorba și de obiectivele noastre pentru perioada 2020-2030, obiective cruciale pe care noi ne le-am uh, fixat. Și trebuie să spun că propunerea Comisiei, după părerea mea, cred și eu, da, că e vorba de un bun punct de plecare Însă trebuie să adaug faptul că există anumite aspecte asupra cărora va trebui să mai uh, uh, reflectăm. Anumite aspecte au fost deja subliniate de colegi, mai ales de către domnul raportor. În ceea ce privește această nouă flexibilitate și eu sunt de părere că ar trebui să uh, ajungem la o eventuală revizuire, mai întâi un control și apoi o revizuire a sistemelor astfel prevăzute, indiferent că e vorba despre ETS sau LULUCEF. Și având în vedere ceea ce trebuie să facem noi în Parlament, mă mai gândesc și la un alt element, și anume punctul de plecare ce va fi ales și modalitatea de a reduce cifrele. Trebuie să regândim sistemul, pentru că sistemul, așa cum este el prevăzut în momentul de față de către comisie, de fapt îi favorizează pe cei care au întârzieri și nu țin seama, sistemul nu ține seama de eforturile făcute de acele state care sunt uh, mai aproape de atingerea obiectivelor fixate. Și evident e nevoie și de controle. Controle pentru a vedea care sunt progresele înregistrate și în acest sens e nevoie de un raport anual. De aceea cred eu că putem îmbunătăți prevederile referitoare la controle în loc să ne mulțumim cu o bază de control uh, fixată în mod uh, cincinal. Vreau să mulțumesc și Comisiei pentru pentru uh, această propunere. Mulțumesc foarte mult! E cineva din partea ECR, din partea uh, ECR în sală? Nu? Atunci uh, trecem la ALDE. Doamna Vileche înlocuiește uh, coordonatorul de la ALDE, vă rog. Uh, stimate domnule președinte, dragi, co dragi colegi, după cum ați spus, eu vorbesc în numele colegei Carolina, care nu poate, din păcate, să fie de față. Mai întâi, domnule Ponțet, ar vrea să mulțumesc raportorului pentru munca depusă, care are drept scop de a îmbunătăți propunerea inițială a Comisiei și să o facă mai ambițioasă. Ea este de părere că acest sprijin ar trebui să contribuie la întărirea poziției Uniunii Europene pe o perspectivă pe termen lung, ținând seama de obiectivele de la Paris și de la dorința noastră de a reduce emisiile cu gazelor cu efect de seră. Ar trebui să începem deja încă din 2017 în loc de 2020. O astfel de uh, anticipare ar fi ceva crucial pentru a putea reduce emisiile așa cum ne dorim în 2020 și să avem o traiectorie mai lină. Acum, în materie de flexibilitate și mecanismele aferente. Uh, toate aceste lucruri pot fi elemente și instrumente importante pentru statele membre, însă, în mod clar, acestea trebuie să vină cu beneficii de mediu și să încurajeze statele membre să-și reducă emisiile. În consecință, dânsa consideră că o cantitate mai redusă de modificare a terenurilor, utilizării terenurilor și a pădurilor ar trebui să fie ceva coerent cu strategia noastră în materie de eficiență energetică și să nu pună în pericol uh, obiectivele UE și să ne permită de asemenea să menținem și competitivitatea sectorului agricol, spre exemplu. În ceea ce privește uh, certificatul de conformitate și controlele aferente, uh, s-a propus o bază de cincinală de verificare. Ori noi, uh, raportorul propune o bază anuală. Noi suntem de acord că aceste verificări de conformitate ar trebui să se întâmple mai des, nu odată la 5 ani, eventual la 2 ani și jumătate. Și, în final, dar nu în cele din urmă, raportorul nostru e de părere că acest regulament trebuie să fie înscris în Convenția Națiunilor Unite în ceea ce privește schimbările climatice și în dialogul prevăzut pentru 2018 ca urmare a monitorizării acordului de la Paris și a unui nou acord în 2023 și așteptăm cu nerăbdare să examinăm toate amendamentele și ne așteptăm la o cooperare fructuoasă cu raportorul și celălalt raportor din umbră. Mulțumesc, până de președintele. Trecem la grupul GUE, ce va fi reprezentat de domnul Benito Ziluaga. Vă rog, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor nimic nou sub soare, în afară de faptul că acordul de la Paris se duce la o menținere a temperaturii, creșterii temperaturii, nu mai mult de 1,5 grade. Și ceea ce ne dorim noi este că obiectivele Comisiei Europene, așa cum sunt ele prezentate în text, sunt ambițioase, dar sunt insuficiente pentru a, ajunge la înălțimea acestui uh, obiectiv internațional fixat la nivel internațional și există sectoare care nu sunt acoperite de către schema ETS. De aceea trebuie să evităm orice fel de lacune și flexibilități nedorite care ar putea să pună sub semnul întrebării aceste angajamente internaționale. Deci trebuie să ne gândim că economia și mediul înconjurător nu se uh, contrazic, ci reprezintă oportunități economice și de muncă pentru a reduce emisiile, așa cum am văzut în cazul eficienței energetice. Acum, în ceea ce privește avizul, din punctul nostru de vedere, amendamentele pe care raportorul le-a prezentat în clar, mod clar îmbunătățesc uh, substanțial propunerea inițială a Comisiei Europene. Mai întâi, Punctul de plecare se stabilește în 2017, ceea ce nouă se pare un lucru înțelept, pentru că asta ar duce la o uh, un câștig, în sensul că vom eh, economisi anumite eh, emisii și vom încuraja statele membre să își eh, îndeplinească angajamentele prevăzute pentru 2030 într-un mod mai lin, cu o tranziție mai lină. Apoi, în ceea ce privește verificările și certificatele de conformitate, suntem de acord și vom veni și, noi cu amendamentele în acest sens, și anume că această revizuire trebuie să se facă, ținând seama de uh, revizuirile ce se fac la nivel de Națiuni Unite și că îndeplinirea obiectivelor trebuie să fie verificată, pentru că vedem cum statele membre își îndeplinesc aceste obiective și trebuie să o facem mai des, ca o formă de sprijin și nu ca o uh, sancțiune. Verificarea trebuie să fie considerată drept un sprijin și nu o, o sancțiune. Apoi, uh, în ceea ce privește mecanismele de flexibilitate, noi suntem împotriva acestora, ar trebui ca acestea să fie eliminate, pentru că nu vor face decât să ducă la o pierdere a uh, șanselor de a atinge obiectivele așa cum le-am fixat. Apoi, în ceea ce privește reutilizarea terenurilor, noi credem că aici e un pericol, sancțiunile ar putea să fie un pericol. Pentru că trebuie să vedem felul în care se contabilizează acesta. Și e nevoie de o contabilitate precisă și să vedem care este și capacitatea de absorpție a emisiilor, pentru că există o capacitate relativă de absorpție a acestor emisii, așa cum s-a spus încă de la bun început. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. În principiu, FD nu este reprezentat, NF e prezent, dar n-a cerut să ia cuvântul, atunci trecem direct la reprezentantul Comisiei, Artur Uncemețer, director la DG Clima. Mulțumesc foarte mult! Da, suntem de acord cu Parlamentul asupra faptului că e un subiect deosebit de important, pentru că 60% din emisiile cu efect de gaze provin din Uniunea Europeană. Și îmi cer scuze, poate că o să trebuiască să vorbească mai mult decât două minute. Vreau să reprezint, să, să prezint cinci aspecte legate de aviz. Vreau mai întâi să mulțumim uh, domnului uh, deputat pentru acest aviz. Mai întâi, ambiția pe termen lung. Poate că asta ar trebui să vină cu anumite clarificări din partea noastră și anume la ce ne-am gândit. Ceea ce vedeți în propunere este că emisiile cu efect de gaze pentru aceste sectoare, construcții, transporturi, agricultură, ar trebui să ajungă la zero până în 2040. Bun, cred eu că acest lucru încă n-a fost niciodată evaluat într-o evaluare de impact a Comisiei. Apoi, implicațiile, consecințele referitor la punctul de plecare, pentru ce ar însemna? Ar trebui să dispară vacile, oile și caprele din Uniunea Europeană. Nu știu dacă ambițiile acestea sunt pe măsura așteptărilor sectoarelor. Nici nu știu dacă ar fi posibil așa ceva, nu vreau să mă refer la asta. Nici nu mă mai refer la transporturi și uh, clădiri și construcții. Apoi, o a doua observație se leagă de felul în care trebuie să calculăm aceste emisii din partea bioenergiilor, energiilor uh, noi, regenerabile. Știm că există anumite complicații uh, comparativ cu, raportul, cu sistemul actual de raportare. În momentul de față, acestea sunt uh, contabilizate pe uh, coloana referitoare la păduri și utilizarea terenurilor. Ceea ce ni se cere este ca acestea să fie luate în considerare, în calcul și într-un sistem, într-o schemă care nu ține de ETS. Dar trebuie să ne uităm și la standardele internaționale de raportare. Și noi aici avem un raport pe care îl facem per se pentru aceste emisii și va trebui să mai facem și separat uh, la nivel internațional și va trebui să mai facem separat și la nivel de Uniunea Europeană și s-ar putea ca să fie o suprapunere de eforturi aici. Apoi, în ceea ce privește schimbarea, utilizarea anumitor terenuri, uh, aici, nu știu, uh, sfera de acoperire s-ar putea să fie diferită. Gândiți-vă că au fost propuneri care nu sunt aliniate, nu sunt coerente. Pentru că dacă e să eliminăm uh, despăduririle, asta ce înseamnă? Înseamnă că nu vom acoperi uh, emisiile care provin din aceste despăduriri. Și nu știu cum anume acestea vor fi calculate, însă trebuie să vedem totul în contextul propunerilor lui CEF. De aceea cred eu că trebuie să înțelegem mai bine care sunt cifrele și modificarea acestora prin amendamentul 18 și prin amendamentul 17. Uh, aici e o neconcordanță, cred eu. Apoi, în ceea ce vrește certificatul de conformitate anual, noi am propus o periodicitate de 5 ani. Acum, dacă e să modificăm și să trecem la un ciclu de un an, Asta ar însemna că o să trebuiască să modificăm acest ciclu și la despăduri, și la păduri, gestiunea terenurilor și asta însemna că schimbăm practica curentă ceea ce ar însemna că vom avea o povară administrativă suplimentară pentru cine? Pentru statele membre, o povară substanțială. De aceea cred eu că această propunere intermediară pe care am auzit-o și anume 2 ani și jumătate ar însemna că nu mai avem o raportare anuală, ci vom avea o raportare pe undeva la o jumătate de an pentru a îndeplini această limită de 2 ani și jumătate. Și asta s-ar putea să ducă la o sporire a poverii administrative în momentul în care se implementează propunerea. Și o ultimă observație, numărul 5, e vorba de articolul 10 și amendamentul 21, care, după părerea noastră, ar fi oarecum inechitabil față de țările din Europa Centrală și de Est. Și va trebui să fiți atenți la acest aspect. Acum, eu nu vreau să vorbesc prea mult nici despre flexibilitățile propuse în text, și punctul de plecare, dacă e nevoie de o flexibilitate, care sunt cifrele, corelația cu LULUCEF. Toate acestea au fost evaluate în evaluarea de impact făcută de comisie și, evident, ar însemna o stringență sporită a sistemului, cu consecințe, cu implicații, uh, care nu le-am putut întrevedea în uh, evaluarea de impact. Și, în final, nu pot decât să vă asigur de o cooperare de plină din partea Comisiei, eventual pentru clarificări și pentru o eventuală analiză a impactului pe care l-ar avea propunerile așa cum au fost ele înaintate în Comisia ITRE. Așa că așteptăm cu nerăbdare să discutăm, să colaborăm de aproape cu raportorul, cu raportorii din umbră în următoarele săptămâni, tocmai pentru a fi în măsură să ajungem la un aviz cât mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Metzer, din partea Comisiei Europene. Cu siguranță vom avea această colaborare. Ne întoarcem la raportor. Vă rog, aveți cuvântul pentru a trage concluzii. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și Comisiei pentru aceste contribuții și, evident, putem observa că există divergențe de opinii. E normal, în următoarele săptămâni vom lucra la ele pentru a găsi o poziție de compromis. Acum, ceea ce este important din punctul meu de vedere este că trebuie să avem ambiții sporite pentru acest regulament și ambiții sporite pentru toate țintele și scopurile noastre fixate pentru a reduce emisiile, pentru a respecta acordul de la Paris. Iar la nivel tehnic, evident, va trebui să ajungem la poziții de compromis și să ne gândim cum putem concilia diferitele puncte de vedere ale factorilor interesați, așa că vreau să mulțumesc Comisiei pentru dorința de a organiza dezbateri ulterioare. Sunt convins că la final vom găsi o soluție care să fie pe placul și pe gustul tuturor. Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Acum, în ceea ce privește calendarul, termenul pentru a depune amendamente, ora 16 la ora 8, pe 16 ianuarie la ora 18, Votul la Envy va avea loc pe 29 mai și plenara încă în continuare mai trebuie să fie confirmată, votul în plenară. Și vă propun să trecem acum la punctul 9, pentru că punctul 8 a fost amânat până în data de mai, ulterior în ianuarie la solicitarea raportorului și trecem la punctul 9, Agenda Europeană pentru Economia Colaborativă. Raportor este domnul Tamburano. ITRA este comisia. IMCO este Comisia pe Fond și această economie colaborativă reprezintă noi oportunități pentru IMM-uri și pentru cetățeni. Acum, cu toate acestea, noutatea aceasta vine și cu oarecare nesiguranță în ceea ce privește drepturile și obligațiile celor care participă la astfel de economii colaborative. Comisia Europeană are o comunicare cu scopul de a pune capăt acestei nesiguranțe juridice și a veni cu îndrumare juridică și cu politici orientative către autoritățile competente, operatori de piață și cetățeni. Avem 30 de minute prevăzute pentru această dezbatere și mai întâi am să dau cuvântul lui raportor, domnul Tamburanu. Vă rog, aveți cuvântul timp de 3 minute. Salve, cari colleghi, innanzitutto buon inizio d'anno. Mulțumesc, dragi colegi. Mai întâi vreau să vă urez tuturor la mulți ani. Vreau să vă prezint deci astăzi acum viziunea noastră referitor la acest nou tip de economie, economia colaborativă, care este în creștere permanentă și care are un impact considerabil pentru economie în general, pentru întreprinderi, pentru cetățeni. Știm cu toții că administrațiile locale, orașele, municipalitățile statele membre chiar încearcă să se adapteze față de această evoluție, aceste schimbări permanente. Aici trebuie să găsim un echilibru, un echilibru între două elemente. Mai întâi, să menținem spațiul necesar pentru inovare, pentru a crea noi întreprinderi, Uh, în bună, sprijinul și bunăstarea tuturor cetățenilor. Și apoi, evident, trebuie să oferim protecție producătorilor, mediului, felul în care funcționează administrația, felul în care funcționează serviciile fiscale, spre exemplu. Și în acest sens trebuie să ne dăm seama că ne putem gândi la diferite forme de colaborare. Există economia cea a donațiilor sau o economie care se apropie din ce în ce mai mult de modelul economiei de piață. E foarte greu să vorbești despre economie colaborativă la singular. Ar trebui să utilizăm pluralul aici, să vorbim despre economii colaborative, pentru că nu există un model unic care să corespundă tuturor sectoarelor. Nu există o dimensiune unică, un model unic. Deci punctul de plecare este următorul. Trebuie să recunoaștem pluralitatea acestor modele de economie colaborativă. Dar există totuși un cel mai mic uh, numitor comun, cum ar fi, spre exemplu, împărtășirea resurselor fizice, materiale, care permite astfel obțin, să se obțină anumite câștiguri, câștiguri sociale, câștiguri de mediu, cu, pentru că se vine cu servicii mai eficiente. Apoi, în al doilea rând, o a doua trăsătură reprezintă participarea activă a cetățenilor și o a treia trăsătură reprezintă inovarea, inovația la, în sprijinul comunității. E vorba de o comunitate care împărtășește cunoștințele, informațiile, ceea ce permite o inovare deschisă, pentru că e vorba de un sistem open source, de bunuri comune create în comun și utilizate în comun. Și apoi, utilizarea tehnologiilor, informațiilor și a comunicării, deci TIC, utilizare sporită, care reprezintă de asemenea o axă esențială tocmai pentru a dezvolta astfel de idei inovatoare. Și nu trebuie să uităm nici faptul că dispar intermediarii. Deci e vorba de costuri directe. Se elimină costurile indirecte. Fluxul de informații este în mod corect canalizat, ceea ce permite să se construiască încrederea pe care o pot avea participanții față de sistem. Deci beneficiul acesta este atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. De aceea cerem Comisiei Europene și statelor membre să permită existența unor astfel de spații pentru a dezvolta economiile colaborative, cerem acestora să promoveze dispozitive în acest sens, atât în legislația națională, regională, cât și europeană, și să favorizeze interconectarea digitală în toate domeniile și să ne gândim eventual la o industrie de tip 4.0, o nouă industrie cerem în mod specific Comisiei Europene să vegheze la poli- în așa fel încât politicile Uniunii Europene să fie compatibile cu această tendință de viitor și să ne bizuim pe o certitudine juridică ce e în măsură să ofere protecție adecvată pentru lucrători, garanții pentru clienți și sinergii cu modelele tradiționale de întreprindere și economie, care să ne permită astfel să modernizăm conceptul ca atare, și anume lucrător și prestatar de servicii. Aici e vorba de câteva idei, câteva idei pe care vi le prezint în calitate de raportor și să sperăm că prin contribuțiile dumneavoastră vom fi în măsură să îmbogățim această, acest aviz. Evident, avem și anumite limite, pentru că în genul acesta de aviz uh, suntem limitați în ceea ce privește lungimea și în cadrul acestor limite să sperăm că vom aprofunda subiectul. Uh, uh Mulțumesc, domnule Tamburano. Am avut răbdare cu dumneavoastră că ați uh, vorbit un pic mai mult pentru că n-ați vorbit deloc la dosarul anterior. Deci, uh, în medie, sunteți ok. Trecem la raportorii în umbră. Începem cu PPE. Doamna Sander, aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Tamburano, care în avizul său uh, se referă la diverse chestiuni care au de face cu economia colaborativă. După cum am văzut, această economie are un potențial imens, iar Europa deține toate aturile necesare pentru a deveni un veritabil lider în acest domeniu. Economia aceasta se poate adresa șomerilor, vârstnicilor, studenților, salariaților în în uh, joburi precare și așa mai departe. Economia colaborativă poate reprezenta un venit adițional pentru toate aceste categorii de persoane. Cred că ar trebui să încurajăm aceste persoane și să le însoțim dezvoltarea unor startup-uri. Dreptul aplicabil serviciilor și muncitorilor care participă la aceste platforme ar trebui să fie clarificat. Colaborativ, acest adjectiv colaborativ nu trebuie să fie un slogan care să ascundă reguli de concurență neloială și uh, așa mai departe. Voi veni cu câteva propuneri care vor viza în principal ideea unei concurențe loiale. De asemenea, mă voi concentra pe dobândirea competențelor digitale necesare și um, posibilitatea unei uh, extinderi rapide a startup-urilor pe piața europeană. Consider că principalul motor al economiei colaborative este încrederea. De aceea eu propun să punem la punct niște mecanisme de certificare din partea utilizatorilor, în așa fel încât utilizatorii să știe uh, ce servicii primesc. Economia este în plină schimbare și cred că avem nevoie de o imagine mult mai completă asupra situației. Trebuie să avem măsuri la nivel european, indicatori, trebuie să ne gândim la indicatorii care ne permit să facem diferența între profesioniști și particulari, independenți de salariați și uh, activitățile remunerate de uh, simpla partajare a costurilor. E nevoie de mai multă responsabilitate, trebuie să informăm utilizatorii ce reguli se aplică și trebuie să controlăm mai bine faptul că se respectă legislația. În încheiere, domnule președinte, am o întrebare cu privire la procedură. Având în vedere că vom merge sau veți merge la Strasburg, eu nu pentru că sunt deja la Strasburg, deci dacă tot suntem la Strasburg săptămâna viitoare, lunea viitoare, oare nu ar fi posibil să în cu o zi uh, termenul pentru amendamente, deci în loc de luni după masă să fie marți după masa. Mulțumesc. Da, s-a modificat puțin. Marți, 17 ianuarie, la ora 12. Și voi anunța la sfârșitul uh, intervențiilor. Deci uh, am abordat această problemă. Trecem la S, S și D. Doamna de Monte, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc uh, raportorului pentru acest aviz. Este un aviz destul de scurt, însă el ne ajută să ne orientăm, să știm în ce direcție să mergem. Aș dori să repet încă o dată cât de important este, este economia colaborativă Potențialul de creștere este imens pe viitor, dar este un domeniu destul de dificil, pentru că modelul este nou, este un model de afacere nou. Noi încercăm să anticipăm, într-o oarecare măsură, ce se va întâmpla pe viitor, să dăm cu presupusul. Și eu cred că putem consolida avizul. Am putea fi un pic mai uh, am putea să ne exprimăm un pic mai, mai clar pe anumite aspecte și voi veni în acest sens cu amendamente. Trebuie să putem apăra datele personale ale oamenilor. Analizând situația în diversele state membre, haideți să nu uităm că există în anumite state membre legislație în acest sens. Nu doar la nivel național, ci și la nivel regional sau local. E vorba aici de diverse tipuri de platforme, deci e nevoie de mobilitate, de flexibilitate pentru toate persoanele implicate și uh, voi insista și pe acest lucru în amenamentele mele. Există și pericolul ca anumite platforme să devină monopoluri. Deci aici este vorba de chestiuni de piață internă și de concurență. Să nu uităm de acest aspect foarte important. E nevoie de un de șanse egale pentru toată lumea, pentru servicii, pentru companii, pentru persoanele care operează în acest sector. Apoi există și un aspect fiscal. Și e vorba și de accesul la credite și acesta, aceasta este o problemă. E vorba despre persoanele liber profesioniste. Sunt probleme cu certificarea, cu autorizarea, și, uh, pe de altă parte, avem problema autonomiei acestor persoane, deci sunt probleme și cu drepturile și obligațiile în acest sector. În încheiere, e nevoie de un sprijin mai mare pentru regiunile periferice. Eu sunt încă și la Tran și înțeleg că e nevoie să facem o diferențiere între marile orașe unde nu este aceeași nevoie de a crește utilizarea mașinilor personale, pe de-o parte, și pe de altă parte regiunile ultraperiferice sau periferice, unde situația este diferită. Deci trebuie să înțelegem problema aceasta și dintr-un uh, punct de vedere teritorial regional. Și nu în ultimul rând, guvernanța la mai multe niveluri. Să nu uităm subsidiaritatea și dacă ținem să de toate acest lucru, vom avea un raport bun. Mulțumesc, doamna Demonte. De la ECR, domnul Henkel este raportor din umbră. Nu cer scuze pentru absență, dar domnul Toșenovski îl înlocuiește, care va prezenta poziția ECR. Domnul Toșenovski, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să îmi cer scuze pentru faptul că raportorul nostru din umbră, domnul Henkel, este absent. Dumnealui m-a rugat să vă primit un rezumat al opiniei sale. În primul rând, Doresc să-i mulțumesc raportorului pentru aviz. Domnul Henkel consideră că economia colaborativă este o oportunitate foarte bună pentru consumatori. Ei pot să ei pot avea de câștigat de pe urma aceste economii, la nivel de costuri și, de asemenea, uh, oamenii își pot găsi uh, joburi mai flexibile. Pe de o parte, nu putem promova piața unică digitală și, pe de altă parte, uh, să ne opunem platformelor de acest gen. Cele două merg mână în mână. Raportorul salută abordarea Comisiei Europene și consideră că și statele membre ar trebui să dedice anumite reguli fiscale acestui sector. De exemplu, cei care oferă servicii de catering trebuie să respecte toate cerințele sanitare. Oamenii care furnizează servicii în transport, de asemenea, trebuie să îndeplinească condiții speciale. Sistemul de evaluare și de reputație pentru uh, economia colaborativă ar putea avea și el un rol în bunătățirea calității serviciilor. Și uneori poate avea un rol aproape la fel de important ca reglementarea din sector. Trebuie să ne gândim așadar și la sistemele de asigurări și la sistemele fiscale, pentru că de ce asigurări? Pentru că aici pot apărea riscuri uh, în economia colaborativă. Și trebuie să nu uităm nici de uh, ușurarea poverii administrative. Domnule Tășinovski, felicitări pentru faptul că v-ați încadrat în timp. Trecem la ALDE. Raportul de umbră este domnul Dominic Riche. Aveți cuvântul pentru domnul minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului pentru acest uh, proiect de aviz promițător, care cu siguranță va fi îmbunătățit pe viitor. Care este problema cu economia colaborativă? Aici sunt mai multe elemente. În primul rând avem furnizori, care pot furniza aproape orice în ceea ce privește bunurile sau serviciile. Pe de altă parte avem clientul sau consumatorul, cel care primește, și între cei doi se află o platformă digitală dirijată de un sistem complex. Și economia digitală s-ar putea referi la toate sectoarele economiei. Asta înseamnă că noi trebuie să ne gândim foarte bine cum să organizăm, cum să reglementăm acest sector, ce, cu ce propuneri să venim. Pentru că am putea afecta întreaga economie. Toată lumea va insista pe ceea ce le interesează, dar iată, de sute de ani oamenii încearcă să reglementeze economia în planul fiscal, în planul a drepturilor, dreptului muncii, protecția consumatorului, pe diverse planuri în, încercat toată lumea să reglementeze economia. Deci este dificil. Revoluția aceasta va viza întreaga economie Așadar, trebuie să ne concentrăm pe câteva aspecte principale. Comisia și Parlamentul trebuie să înceapă să se gândească mai bine și cum să reglementeze acest domeniu. În primul rând, trebuie să făcută o diferențiere între colaborarea pe piață și colaborarea fără scop, uh, fără, cu scop non-profit. E nevoie de anumite definiții aici chiar și în termen general, dacă se poate. Apoi, după cum au spus și alți colegi, trebuie să apărăm clienții, trebuie să apărăm drepturile lor, datele lor, accesul lor la un serviciu de calitate, dar trebuie să apărăm și muncitorii, drepturile lor sociale, capacitățile lor contractuale, remunerația lor și așa mai departe. De asemenea, trebuie să reglementăm platformele din punct de vedere social și fiscal. Nu în ultimul rând, trebuie să ne gândim, gândim la o omogenizare la nivel european, într-o oarecare măsură, a definițiilor și reglementărilor, ca să evităm fragmentarea pieței. Domnule președinte, pe scurt, cred că trebuie să rămânem într-un cadru mai general pentru definiții și pentru regulamente, însă vom avea încă foarte mult de lucru pe acest subiect pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. De la celelalte grupuri nu mai sunt uh, reprezentanți. Domnul Blanco Lopez, așadar, a cerut cuvântul. Aveți cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz. La ora actuală avem foarte multe elemente care schimbă felul în care ne funcționează economia. Economia colaborativă modifică felul în care se facem schimb de bunuri și servicii. Sunt afectate foarte multe sectoare din economia noastră și economia colaborativă schimbă însuși faptul în care relaționăm noi între noi, cum ne deplasăm, cum uh, ne găsim un loc unde să locuim și așa mai departe. Sunt conștient de faptul că există foarte multe restricții în momentul în care scriem un aviz doar. Dar totuși, în amendamentele cu care voi veni, voi sublinia faptul că trebuie să ne concentrăm pe anumite aspecte esențiale. Monopolurile, dreptul muncii și portabilitatea identității, identității digitale între platforme. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Blanco Lopez. Nimeni nu a mai cerut cuvântul, așadar vom trece la comisie. La DigiGrow îl avem pe domnul Neil Kay, care ne va spune câteva cuvinte. Aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc foarte mult Parlamentului pentru faptul că lucrează la acest proiect de aviz. Comentariile pe care le-am auzit cred că au fost uh, pertinente, cuprinzătoare, și eu aș dori să mă concentrez pe câteva dintre aspectele menționate. În primul rând, o problemă cu economia colaborativă este aceea că ea este foarte diversificată. Ea vizează atât platformele, furnizorii, cât și clienții, bineînțeles. se vorbea despre serviciile furnizate de o singură firmă și aici apar principalele probleme cu noile regulamente. Faptul că serviciile sunt uh, uh, separate acum între un furnizor și platforma prin care operează acel furnizor. De ce eram mai precauți în comunicarea noastră de la comisie? De ce eram așa de precauți cu noile regulamente? Există încă zone gri în ceea ce privește responsabilitățile furnizorilor și responsabilitățile platformelor. Comisia este perfect de acord cu opinia Parlamentului în sensul că trebuie să profităm de pe urma oportunităților de creștere a locurilor de muncă și așa mai departe în economia colaborativă, dar în același timp Trebuie să avem șanse egale. Nu trebuie să subminăm drepturile muncitorilor, nici ale clienților. Deci trebuie să găsim un echilibru din care toată lumea are de câștigat. Comisia continuă să monitorizeze situația îndeaproape. Sectorul acesta se dezvoltă mult mai repede decât uh, restul economiei mult mai repede decât uh, e-commerce, un sector digital conex. Deci vom continua să monitorizăm situația, uh, contăm pe sprijinul Parlamentului European, vom lansa două contracte de monitorizare ca să înțelegem mai bine impactul uh, economiei colaborative și ca să înțelegem mai bine creșterea economică cauzată în acest domeniu și felul de creștere economică la urma urmei. Sperăm că vom putea ține la curent Parlamentul cu privire la aceste aspecte și sperăm că vom putea să colaborăm fructuos pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kay. Acum dau cuvântul din nou raportorului pentru o sinteză a discuției. Aveți cuvântul. Da, foarte pe scurt, pentru că am vorbit mai mult la început. Aș dori să le mulțumesc tuturor pentru contribuțiile lor. Sunt sigur că vom colabora foarte bine. Sunt sigur că vom putea înregistra progrese mulțumitoare cu avizul nostru și vom putea să prezentăm punctul de vedere al uh, comisiei noastre. Mulțumesc, domnul Tamburanu, am încheiat aici. Trecem la anunțurile um, calendarului. După cum a cerut doamna Sanders, termenul pentru amendamente s-a modificat. Nu mai este 16 ianuarie la ora 6, ci acum este marți 17 ianuarie la ora 12 ziua. Deci mai aveți uh, câteva ore în plus pentru a veni cu amendamentele. Votul de lei va avea loc pe 28 februarie și votul la Comisia de Fond IMCO va avea loc pe 24 aprilie, iar votul în plenară încă nu a fost determinat. Trecem așadar la punctul 10 de pe ordinea de zi, raport cu privire la negocierile în curs. În primul rând vom vorbi despre Spectrum, apoi Wholesale Roaming și apoi despre ETS. Pe toate aceste puncte, raportorul va fi invitat să discute până la 5 minute și apoi, dacă mai este timp, vor avea cuvântul și colegii. Se pare că avem suficient de mult timp la dispoziție pentru restul întâlnirii noastre. Deci, primul punct va fi punctul cu privire la Spectrum. Doamna Patricia Toia este raportarea ITRE pentru această decizie. Primul trialog a avut loc pe 14 decembrie. S-a ajuns la un acord politic provizoriu. Aș dori să o felicit pe doamna Toia și să îi dau cuvântul pentru 5 minute. Doamna Toia se află într-o altă, într altă întâlnire, după cum ați observat probabil și în timpul votului, se cam grăbea. De aceea va fi înlocuită doamna Cumpula Natri, care ne va vorbi în locul doamnei Toia, vă rog. Thank you very much and I will pass the greetings of the... Vă mulțumesc, am să transmit felicitările președintelui și mulțumesc și numele meu și anume domnului Toia. A fost foarte surprinzător că succesul a fost uh, atât de rapid, poate că era atmosfera de Crăciun de la Strasburg care a contribuit. Dar, așa cum ai spus, acordul final a fost uh, convenit în decembrie. Eu abia am primit aceste uh, Uh, informații acum câteva minute de la domnul Toia, deci dacă au sunt raportori din umbră care au participat la trialog, vă încurajez să luați cuvântul. Eu n-am decât câteva uh, notițe din partea um, echipei doamnei uh, Toia și a doamnei Toia. Deci după mai a fost și una tehnică pentru a se rezolva chestiunile tehnice și apoi mi se spune că toată lumea bucuroasă să spună că a fost un text bun în conformitate cu prioritățile PE ca să garanteze eficiența spectrului. În general, Oamenii sunt mulțumiți de acordul final um, care îndeplinește prioritățile PE. Acum uh, urmează acordul statelor membre la nivel de coreper, zilele acestea și apoi uh, votul va avea loc pe 26 și după aceea va ajunge în plenara Parlamentului. Au fost câteva detalii care merită menționate statele membre s-ar putea să întârzie disponibilizarea um, spectrului cu până la 2 ani, asta în funcție de motivele justificate care sunt menționate în anexa specifică. Apoi, la articolul 3, statele membre trebuie să țină cont de uh, obiectivele de calitate și, um, de asemenea, de programul privind uh, spectrul radio, la articolul 4 se menționează banda. Statele membre trebuie să asigure disponibilitatea cel puțin până pe 2.30 pentru uh, broadcaster. Apoi trebuie să asigură o conformitate între platforme și furnizorii de servicii, să așteptă alineatul 2 E vorba de downlink. Deocamdată se poate face și uplink dacă e nevoie și de asemenea se încearcă un echilibru bun între operatorii de pe aceste frecvențe. Articolul 5 este important pentru că um, e vorba de utilizatorii finali pentru care sunt uh, oferiți de impactul uh, tranziției și asta în vederea unei tehnologii mai eficiente. Și de asemenea, la articolul 6 se revizuiește banda pentru a se folosi mai uh, util spectrul și să se țină cont de eventual noi uh, evoluții tehnologice. Iată, iată o trecere în revistă scurtă a celor mai importante subiecte. Mulțumesc! Trebuie să spun că nimeni nu m-a mai cerut cuvântul, doamna Cumbula Natrie a dat un feedback foarte bun în cele câteva minute pe care le-ați avut la dispoziție și mulțumesc, să felicitări doamnei Toia. Mergem mai departe la uh, informarea cu privire la dialogul informal privind roamingul. Doamna Cumpula Natri este raportor numele Comisiei Mitre. Ultimul, uh, primul dialog a avut loc pe 14 decembrie și al doilea este programat pentru 17 ianuarie. La spectru uh, votul va avea loc pe 26 ianuarie. Trebuie anunțat acest lucru în comisie. Și uh, revenind la roaming, cel de-al doilea trialog, cum spuneam, este programat pentru 17 ianuarie. Așteptăm cu interes rezultatul acesta și dăm uh, cuvântul pentru 5 minute doamnei Cumpola Natre ca să ne povestească uh, cum stau lucrurile cu trialogurile. Am avut un început foarte bun cu toți raportorii din umbră. Vreau să mulțumesc uh, și comisie că la vot sprijinul a fost foarte mare pentru avizul uh, Parlamentul European. Am avut un singur trialog care a avut loc uh, chiar înainte de vacanță, pe 14 decembrie la Strasburg, următorul aș dori să se întâmple repede pentru că obiectivul principal este uh, ca totul să fie gata până pe 15 iunie, însă chestiunile tehnice sunt foarte grele. Dacă ați fost la trialoguri, știți că deja e foarte greu să găsești uh, loc pentru un trialog săptămâna viitoare la Strasburg. Vom încerca să avem unul um, miercuri la ora 8 seara. Noi, noi sperăm că trialogurile ar trebui să fie gata până la începutul lunii februarie ca să putem să respectăm uh, calendarul care este important. Cred că toți uh, europenii așteaptă să se termine cu roamingul și probabil că ați urmărit uh, și poziția Consiliului și cea a Parlamentului. Ce diferențe ar fi? Uh, trebuie să spun că um, Consiliul a avut o majoritate foarte slabă, iar la Parlament noi avem un aviz puternic. Diferențele um, sunt mai ales referitoare la prețul pentru uh, date în special uh, prețurile pe care le plătesc uh, companiile, uh, celorlalte companii și știți că și utilizarea echitabilă a fost convenită după consultarea statelor membre și avem elemente noi care sunt acum în vigoare și care se discută în trialoguri și de exemplu, dacă există un operator care vine cu uh, servicii foarte ieftine cu um, date nelimitate sau foarte multe, s-ar putea ca uh, niște limitări să apară pentru utilizator. Nu poți să ai 300 de um, gigabiți și să călătorești cu aceștia. Bun, înțelegem că e necesar chiar dacă se limitează un pic partea de consum, dar chiar și partea aceasta de consum este rezolvată. Cât despre tarife, despre prețuri, știu că mm, Comisia a avut o informare recentă și acestea vor contribui la trialogurile tehnice care vor începe săptămâna viitoare. Deci cred că tehnic totul este gata. Din punct de vedere politic mai e nevoie încă de uh, un pic de timp ca să înțelegem exact ce ne propunem și să uh, um, operăm pe piețe, unde sunt actori privați și așa mai departe. Deci e foarte important să stabilim uh, prețuri pentru piețe, pentru nivelul cu ridicata. Oricum, uh, ambiția noastră este să fim gata cu acest dosar și să avem uh, o bază bună pentru piața internă. Acest lucru este bine văzut și de către consumatori. De exemplu, Uh, e o, e o măsură concretă, așa cum au fost și mm, bancnotele de, sau monedele de euro, la fel și elibira, uh, eliminarea frontierelor. Și încă un lucru care va fi foarte concret, că nu vei mai avea de suferit când treci frontiera, nu te va mai taxa operatorul telefonic. Mulțumim foarte mult, doamnă Cumpula Natri, n-a cerut nimeni uh, uh cuvântul. Domnul Toșinovski e raportor din uh, umbră. Nu știu dacă doriți să las cuvântul. Mulțumesc, voi fi succint. Doamna raportor a descris foarte bine primul trialog. E adevărat că acum uh, Comisia Europeană mai are de contribuit uh, pe partea de servicii de date. Sunt pot să vă spun că o felicit pe doamna portor pentru modul cum a desfășurat uh, trialogurile, pentru că este un domeniu foarte complex. Vom vedea exact uh, cum o să evolueze pozițiile, termenul se apropie, trebuie să găsim niște soluții de compromis. Dar acum uh, cumva lucrurile stau în mâna comisiei. Însă eu cred că vom putea să încheiem destul de uh, Uh, curând um, trialogurile, pentru că avem totuși uh, un termen pentru întreg acest proiect. Și vreau să-i mulțumesc, domnule raportor. Mulțumim foarte mult, domnule Toșenovski. Așa cum a spus și uh, doamna raportor, următorul trialog este programat pentru 17 ianuarie și doamna Cumpăla Natri după aceea va raporta în fața comisiei după acesta. Ba nu, pe 18 ianuarie. Ne bucurăm cu toții de eforturile pe care le faceți uh, pe acest dosar. E un subiect important pentru Parlament în sine, în special pentru uh, Comisia ITRE. Știu că există sprijin foarte mare pentru poziția noastră și mult succes, mai ales când uh, vine vorba de timp, că înțeleg că o să aveți o ședință foarte târzie miercuri seara. Gata și cu discuția noastră cu privire la roaming, mergem mai departe la ETS, unde se întâmplă să fiu eu raportorul. O să încerc eu acum să mă încadrez în 3 minute. Uh, avizul uh, ITRE în ceea ce privește s a fost uh, votat în octombrie și a fost uh, adoptat de către serviciul juridic și asta mi-a acordat mie ca raportor un mandat foarte clar să reprezint ITRE și uh, ENVI la negocieri. E foarte important ca eu, raportor, să am un aviz bine echilibrat, care să trimită un mesaj clar către Comisia MV și uh, către factorii implicați pe piața ETS a Uniunii Europene. Pentru a obține o majoritate amplă era esențial să ajungem la un pachet mare de compromis. Vă aduceți aminte poate că votul a fost unul destul de rapid la acest subiect, pentru că am reușit să ajungem la un acord amplu între uh, PPE, SND, CR și alte, care au sprijinit linia majoritară și câteva dintre celelalte grupuri au sprijinit câteva părți în compromisuri. De mai multe ori, uh, în negocierile cu Envy, um, pot să spun că s-au uitat cu destul de mare jind la activitatea pe care am făcut-o noi și pot să spun că ne-am încadrat foarte bine în rezultatul uh, votului Envy. S-a văzut acest lucru. Uh, mai ales pe partea de programe de fonduri. Uh, um, echipa ITRE um, s-a reprezentat foarte bine la negocieri și acest lucru s-a văzut în raporturile. Uh, Două importante subiecte și simbolic și la capitol cifre, factorul de reducere liniară și partea de licitare a fost foarte asemănătoare între cea propus ITRE și ce s-a votat la final, că despre uh, transferurile de carbon au fost uh, similitudini mari în poziții, apoi la um, fondul de compensare indirectă care a fost cumva creat de echipa de negociatorii a ITRE, e bine și acesta s-a reflectat în rezultatul de la Envi. Că și pe partea de benchmark, cumva există o coeziune mai mare între modelul actualizat uh, de uh, uh, rată forfetară și cât despre partea de competențe partajate și acolo suntem uh, mândri de echipa ITRE și de posibilitatea noastră de a ne promova poziția. Obiectivul meu personal a fost acela să vin înapoi în Comisia AITRE cu un text pe care să-l uh, putem sprijini, dar să fie sprijinit și de negociatorii de la MV. Mă bucur că am putut să ajungem la o înțelegere la final, pentru că părea destul de greu în ultimele zile, dar până la urmă am reușit uh, să ajungem la un astfel de acord. În lumina noului pachet care este propus de către uh, Comisia Europeană și pentru a reduce riscul um, suprapunerilor, mai ales că acum există toate um, aceste propuneri în ceea ce privește non-ETS-ul, LUCF, care sunt uh, negociate. E foarte important să nu calculăm aceleași cifre de mai multe ori și să um, nu adăugăm o povară administrativă prea mare asupra industriei europene. Parlamentul European are nevoie de o voce puternică și fermă ca să negocieze cu Consiliul, nu doar ca să uh, Um, rezolve blocajul uh, prezent, ci și să vină ajutorul uh, afacerilor europene. Așteptăm uh, și textul de la Secretariatul Envi, însă um, um, raportorii din umbră de la ITRE vor fi consultați și vom încerca, după cum știți, săptămâna viitoare, cam greu la Strasburg, dar vor încerca să găsim o oră în care să reunim cât se poate de mulți dintre raportorii din umbră mai ales uh, cei din cele patru grupuri care fac parte din majoritate, să vedem dacă există vreun interes în depunerea de amendamente din partea Comisiei ITRE uh, la plenară. Uh, nu știu de așa ceva deocamdată, dar o să luăm lucrurile pe rând și o să vorbim și cu colegii care fac parte din echipă. Iată, acestea sunt observațiile mele cu privire la ETS. Dacă dorește cineva să intervină, vă rog. Domnule Buzun, da, știm cu toții că este un raport foarte important. Aș dori să te felicit pe tine ca raportor al Comisiei ITRE. Avizul nostru a fost foarte important și e important și să subliniem că noi colaborăm cu Comisia ENVI pe baza Mm, articolului 54. N-a fost uh, ușor să obținem situația aceasta pentru că data trecută cu ETS-ul a fost uh, total de competența Comisiei mm, Envi, deloc ITRE. Și iată că acum avem și noi o răspundere a Comisiei noastre și avem o răspundere față de comunitatea noastră industrială, față de comunitatea de afaceri, uh, de diferitele sectoare și aș dori să te felicit așadar pe tine și pentru modul cum ai cooperat cu Comisia Envi. A fost grozav, știu foarte bine cum s-au desfășurat lucrurile, nu doar în interiorul Comisiei ITRE. Cred că este necesar să depunem niște amendamente din partea noastră pentru că sprijinul a fost uh, enorm în Comisia noastră. Am avut 85% din membrii comisiei au sprijinit uh, uh o serie de compromisuri uh, au fost compromisuri care, de fapt, se referau la economia noastră reală. Noi vrem să îndeplinim toate uh, condițiile de la Paris, vrem să avem o poziție de lider, dar nu vrem să ne ucidem uh, industria, să terminăm uh, uh IMM-urile. Deci noi, ca Parlament, suntem responsabili și ar fi foarte bine uh, Uh, ca noi să stabilim, uh, ca raportor din umbră și noastră ca raportor, să venim cu niște amendamente esențiale din acest punct de vedere. Mulțumesc și încă o dată felicitări. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Buze, că o să revenim la această chestiune după ce mă consult și cu colegii mei. Nu vreau să mă grăbesc, îmi trebuie mandatul colegilor mei, dar sigur e o posibilitate și aceasta. Domnul Toșenovski a cerut și dumneavoastră cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi să exprim uh, poziția grupului ECR. Vreau să felicit, uh, să vă felicit pentru eforturile făcute. Știu că um, au fost uh, multe divergențe de opinii cu privire la um, ETS. Uneori e greu să obții, la un, un, să obții un compromis bun, de aceea Apreciez foarte mult uh, modul în care Comisia Envi a ținut cont de avizul ITRE. Vreau de asemenea să reiterez cuvintele domnului Buzek și eu cred că ar fi important ca în faza finală a acestei uh, proceduri, a acestui dosar, ca rapoartele I3 și Envy să fie cumva fuzionate sau consolidate. Știm cu toții că avizul uh, Comisiei uh, I3 a fost uh, adoptat, dar n-a fost greu, dar a fost greu să găsim un compromis și în grupul nostru. De aceea, cred că e important ca și amendamentele noastre inițiale să apară pe listele de vot finale. Sigur că vom încerca să sprijinim raportul în uh, plenară, însă este foarte important să protejăm interesele industriei, că uneori am impresia că suntem mai atenți la uh, nevoile industriei decât Comisia Envi, deci uh, trebuie să ne promovăm și amendamentele noastre și Uh, încă o dată aș vrea să apreciez foarte mult modul în care au cooperat cele două comisii. Știu că n-a fost mereu uh, așa. Vă mulțumesc foarte mult. Amândoi ați trimis un mesaj clar către raportorii din umbră și cred că acesta va ajunge și la colegii care nu sunt acum de față. Dacă nu, o să mă asigur eu că atunci când ne, când ne facem consultările, sperăm săptămâna viitoare, să ridic acest punct uh, în numele domnilor Buzek și Toșenovski. Și, în sfârșit, pot să spun că suntem pe Uh, drumul cel bun. Am început așa un pic dezordonat, nu prea am reușit să ne uh, promovăm o avizele, dar cred că acum suntem în grafic, sunt multe, în multe dintre dosarele unde suntem implicați, uh, progresăm ferm. Așa cum spunea și domnul Buze, că am avut o majoritate de peste 80% în cadrul Comisiei ITRE. E un exercițiu foarte interesant, multă lume a um, făcut eforturi pentru a ajunge la acest compromis și să sprijine rezultatul final nu mai, uh, nu mai cerut nimeni cuvântul, așa că încheiem acest punct. Mergem la punctul 11, diverse, nu văd pe nimeni să ceară cuvântul. Mergem mai departe, următoarea ședință este programată pentru 25-26 ianuarie 2017, de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30 la Bruxelles. Vă urez tuturor un an uh, bun și vă mulțumesc pentru atenție.